Bună dimineața, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Begrüße die anwesenden. Salut masele de colegi și colegi prezente în sală. Bun găsit la întâlnirea noastră din această dimineață. Salut pe reprezentanții Consiliului și Comisiei. Primul punct pe ordinea de zi